principal, numirea aceasta va fi considerată adoptată. Trecem acum la ordinea lucrărilor în conformitate cu articolul 149 din regulamentul de procedură. Ordinea lucrărilor este astfel stabilită. Pe primul punct de pe ordinea de zi se află um, punctul publicat. Nu am propuneri de modificări pentru astăzi. Pentru mâine, grupul Europa Națiunilor a cerut organizarea unei dezbateri extraordinare uh, referitoare la virusul Zika, ca prim punct pe ordinea de zi. Și are cuvântul doamna Joël Mela, în primul rând. Domnule președinte, vă mulțumesc că v-ați referit această cerere de modificare a ordinii de zi conform articolul 153. Grupul nostru și-ar dori, bineînțeles, o declarație a Comisiei și Consiliului în legătură cu această epidemie că iar, care a izbucnit cu atâta brutalitate. De asemenea, ne-am dorit o dezbatere în hemiciclu, nu doar uh, din cauza caracteristicilor acestei epidemii, nu știm dacă e doar o simplă febră virală um, purtată de țânțari sau uh, Uh, gândindu-ne la modul uh, dezastros în care a fost gestionat uh, virusul Ebola. Gândiți-vă și la atitudinea OMS-ului care a făcut mai mult rău decât bine. Dragi colegi, cred că înțelege și dumneavoastră cât de important este să discutăm despre ceea ce se întâmplă aici în hemiciclu, să avem această dezbatere. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Mela. Dorește cineva să se exprime pentru această moțiune? Vă rog, stimate coleg, domnul Lavia, doriți să vă exprimați pentru această modificare? Eu aș vorbi împotriva acestei cerințe. Trebuie să vă dezamăgesc, domnule Lavia, s-a înscris deja colegul Guerrero ca să vorbească împotrivă, deci să nu vă supărați. Presupun că vreți să spuneți ceva similar. Deci, domnule Guerrero, să vorbiți și numele domnului Lavia, să nu se supere. Domnule președinte, în realitate eu voi prezenta o alternativă, o propunere alternativă. Așa cum tocmai a semnalat doamna deputat, știm foarte puțin în legătură cu acest virus care este transmis uh, de țânțari și mâine, de fapt, Organizația Mondială a Sănătății ne va oferi informații suplimentare în legătură cu acest virus. De aceea, cred că ar fi mult mai prudent din partea noastră să avem o dezbatere mult mai serioasă, cu mai multe informații, în cadrul comisiei care se ocupă de aceste teme, funcție de informațiile pe care le vom primi și de la Comisia Europeană odată ce aceasta va lua legătura cu Organizația Mondială a Sănătății. Insist, E o temă importantă care afectează mai multe țări din America Latină, afectează sănătatea foarte, a foarte multor persoane, mai ales a persoanelor însărcinate, a femeilor însărcinate. Au început să apară cazuri și în Europa și de aceea cred că e important ca noi, în Comisia Parlamentară, să analizăm în profuzime tema după răspunsul Comisiei Europene. Ok, in jedem Fall. Însă, în orice caz, nu sunteți de acord să trecem acest punct pe ordinea de zi al acestei sesiuni plenare. Dacă sunteți pentru propunerea colegei Melan, ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri. Aceasta este majoritatea. Deci trag concluzia că sunteți de acord să cerem comisiei de resort să discute acest subiect în conformitate cu prevederile FAO. Bun. Doamna Reding, vă rog. President, I ask for point of order. Domnule președinte, cer și eu o moțiune de ordine. Am fost informată că vă gândiți să activați uh, regula 175 pentru a amâna votul în plen al uh, rezoluției privind TISA și aș vrea să vă supun atenției următorul aspect. Președintele Comisiei INTA, raportorul, raportorii din umbră și principalele partide politice doresc să uh, se, să, să voteze miercuri. Este o rezoluție, prin urmare vă rog să o supunem la vot și să nu mai facem nicio amânare. Vă mulțumesc. Äh, Doamna Reding, o să ajung imediat și la punctul menționat de dumneavoastră. Înainte de acest lucru, aș dori să închei acest punct referitor la virusul Zika și autoritățile competente. Spuneam că majoritatea Parlamentului susține ideea domnului Guerrero. Văd că nu se opune nimeni. Atunci, uh, așa procedăm. Doamna Reding, vă referiți la un punct uh, care se dezbate astăzi, dar se votează abia miercuri. Trebuie să vă spun deschis că acum nu intenționez să retrimit acest raport în comisie, mi s-a spus că există cam 70 de amendamente, dar este posibil ca, uh, dat fiind termenul, care este, cred că la ora 19 sau chiar mâine, uh, dat fiind că termenul încă nu a expirat, e posibil să mai primim cereri de voturi pe părți sau voturi separate și serviciile noastre ne-au semnalat uh, că acest subiect îmi va fi adus în atenție. Însă, teoretic, momentan nu mă pot ocupa de acest subiect, nu pot lua o decizie și uh, ce ați spus dumneavoastră și anume că aș avea intenția să fac uh, un anume lucru nu este corectă. Eu am fost confruntat în această după-amiază cu situația, mi s-a comunicat că este posibil să se depună mai multe cereri, mai multe amendamente, cereri de vot separat. Uh, însă am să uh, ascult sfatul dumneavoastră înțelept. Domnul Weber. Domnule președinte, eu aș dori să susțin în primul rând ce a spus colega Reding, vă mulțumesc pentru declarație și voiam să vă atrag atenția că acest amendament despre care vorbim noi a fost uh, adoptat în uh, Comisia Parlamentară cu o mare majoritate. Cam celelalte, cam 50 de amendamente, sunt depuse cu intenția de uh, nu de a modifica conținutul, ci cu o intenție procedurală de a distorsiona procesul eu vreau să îi rog pe colegi să nu facă abuz de procedură pentru a-și impune uh, orientarea politică, pentru că nu merită. Weber. Domnule Weber, am ascultat uh, sfatul dumneavoastră. Serviciile noastre mi-au spus că tocmai de aceea trebuie să fim atenți că e posibil să fie depuse astfel de amendamente și știți că eu le voi verifica cu mare atenție. Dar uh, sigur că va trebui să le verific și pe, cele, și pe criterii de conținut și pe criterii formale. Atunci când sunt depuse amendamente doar pe criterii formale, de obicei uh, le respingem, dar vreau să vă atrag atenția asupra faptului că eu ca președinte, dacă sunt aici, sau vicepreședinții uh, Parlamentului nu trimit înapoi uh, rapoartele care au 4-500 de amendamente. Uh, însă asta înseamnă că avem 2-3 uh, ore de vot și că suntem uh, uh, suntem apoi inundați de mail-uri în care ni se reproșează că nu am retrimis raportul în comisie. Cred că Comisia de Afaceri Constituționale trebuie să modifice regulamentul de procedură pentru a rezolva această problemă. Domnul Corbett. Într-adevăr, însă această regulă 175 nu Uh, se referă la o retransmitere a problemei în înapoi spre comisia respectivă, ci se cere comisiei să acționeze ca un filtru atunci când, uh, foarte mult, atunci când există foarte multe amendamente, mai ales multe amendamente care ar putea fi adoptate în plen. Este uh, vorba de asigurarea unei discipline și de uh, o lăsare deoparte a celor care nu întrunesc uh, Uh, sprijinul Comisiei. Pentru că toate dacă s-ar fi respectat această regulă, toate aceste amendamente ar fi fost uh, filtrate de comisie. Dacă comisia a reușit să se întâlnească la timp, în cursul săptămânii, a reușit să faciliteze uh, implementarea eficientă a acestei reguli. Președintele, m-aș bucura dacă am uh, putea face asta. Din câte știu eu, din experiența mea, nu e vorba aici de un filtru. Dacă 10% este suficient ca 10% din uh, membrii să fie de acord și să retransmită uh, acest dosar către plen. De aceea, vă rog și pe dumneavoastră și pe colegii de la AFCO să analizați acest lucru în comisie. Vă mulțumesc! Mai avem un, uh, o solicitare de respectare a regulamentului de procedură. Vă rog, domnul Veron. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea legătură cu TISA e foarte importantă, așa ca și în cazul TTIP. Nu vă puteți depăși rolul uh, dorind să ne impuneți uh, un anumit număr de amendamente. Democrația ar fi pusă în pericol aici. Avem libertate legislativă, de aceea vă cer, domnule președinte, să respectați atât textele cât și deputații. Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct legat de ziua de marți. Grupul GUE a cerut ca declarațiile Consiliului și ale Comisiei referitoare la la um, creșterea urii și violenței la adresa refugiaților și migranților în Europa să fie uh, un subiect la dezbaterea comună. Și dau cuvântul doamnei Zimmer ca să vorbească despre acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, ați menționat titlul subiectului sugerat de noi și cu asta ați spus ceea ce voiam și anume în acest sfârșit de săptămână în multe state europene, dar și uh, la Stockholm, s-au uh, petrecut atacuri la adresa refugiaților, la adresa oamenilor care nu sunt albi, printre care se numără mulți copii. Am dorit să dezbatem acest subiect. În Suedia au avut uh, loc foarte multe Uh, atacuri anul trecut la adresa migranților, la fel și în Germania, peste 500. Știm că în acest weekend și la Atena și în alte orașe extrema dreaptă um, a pus în pericol migranții, s-a exprimat împotriva protecției lor și cred că e important să discutăm acest subiect. Noi credem că acest subiect se potrivește foarte bine cu dezbaterea de marți și că ar fi bine să discutăm acest subiect și cu Comisia și Consiliul și noi am cerut de asemenea un vot prin apel nominal în ceea ce privește propunerea noastră. Ați ascultat ce a spus doamna Țimăr. Cine dorește să vorbească în favoarea acestei propuneri? Domnul Guerrero? Vreau să sprijin propunerea doamnei Zimmer, deoarece împărtășesc îngrijorările dumneaei. Și deși n-ar apărea ca un punct specific mm, din dezbaterea de mâine dimineață, mă gândeam că ar fi posibil totuși să abordăm problema miilor de copii care au intrat pe teritoriul Uniunii Europene și care au dispărut între timp. Insist, nu e o adăugire, nu e un punct în plus, ci doar o îngrijorare pe care cred că ar putea să, am putea să o abordăm în dezbaterea noastră comună de mâine. Mulțumesc. Dank. Dorește cineva să se exprime împotrivă? Bitte sehr, Herr Kollege. Vă rog, stimate coleg. Ja, voorzitter, dank u wel we hebben jarenlang hebben we gepleit voor debatten. Mulțumesc. Într-adevăr, am pledat pentru organizarea acestei dezbateri care să, în care să vorbim despre uh, violența împotriva refugiaților în Europa și ar fi nedrept față de miile de victime, sutele de femei care au fost agresate în Köln. Ar fi nedrept să uh, tăcem și să nu vorbim despre aceste lucruri. Vă mulțumesc. Trecem la vot. Votăm prin apel nominal pentru că s-a depus această solicitare, de aceea declar deschis votul prin apel nominal. Ja, ja, ja. Wach. haben alle abgestimmt? a votat toată lumea? abstimmung ist geschlossen. s-a închis votul. mit ja haben gestimmt 183 mit nein 142. 183 pentru, 142 împotrivă. Se adoptă această solicitare, doamna Beres. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că asta nu va schimba rezultatul final, însă uh, vreau să semnalez că vroiam să votez pentru, dar nu am la mine cartela de votare. Am notat pentru procesul verbal. Mulțumesc. Aici uh, se încheie discuția privind ordinea de zi pe această săptămână și trecem la primul punct de pe ordinea de zi uh, de astăzi. Este vorba de raportul anual al Băncii Centrale Europene, un raport realizat de domnul Marias și doresc să-i urez un călduros bun venit președintelui BCE, domnul Mario Draghi.